comisii. Lista acestor numiri vor, vor apărea în minutele, în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există niciun fel de obiecție până la sfârșit, aceste numiri vor fi adoptate.